Good evening, colleagues. Um, we'll be... Bună seara, dragi colegi. O să începem cu ordinea noastră de zi. Doamna Iurova va fi disponibilă doar de la ora 20, așa încât punctul acela va începe la ora 20 în loc de ora 19.45. Dacă nu există obiecții, ordinea de zi este adoptată. Dragi colegi, avem două puncte pe ordinea noastră de zi astăzi. Dar înainte de a trece la asta, o să vă spun profilul lingvistic. Avem uh, interpretarea în limba daneză, malteză și irlandeză nu vor fi disponibile astăzi. Avem deci două puncte importante pe ordinea de zi. În biroul european pentru, sprijin, pentru sprijinirea azilului și, uh, în al doilea rând, uh, sfera de siguranță în ceea ce privește uh, acordul cu Statele Unite. Uh, în primul rând o să începem cu uh, primul nostru punct, punctul EASO. O să-i uh, urez bun venit colegului Jose Carrera, care a fost selectat de către Consiliul de Conducere al EASO la reuniunea din 22 ianuarie 2016 pentru postul de director și a fost invitat la acest schimb de uh, priviri cu uh, membrii Parlamentului. Ca urmare a articolului 30 alineatul 1 al regulamentului ASO, înainte de această numire, candidatul selectat va fi invitat să facă o declarație în fața Parlamentului. O să-i dau deci cuvântul domnului care era pentru un maxim de 10 minute, după care o să dau cuvântul coordonatorilor libere și apoi tuturor deputaților care doresc să intervină. Dacă ne permite timpul, o să începem deci cu domnul Careira pentru 10 minute. Vă urez bun venit. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați uh, și membri ai Comisiei Libe. Este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi aici. După alegerea mea, în urmă cu doar câteva zile, de către Consiliul de Conducere ale ASO. Astăzi vreau să vă prezint planul meu în 5 puncte pentru următorii 5 ani. Dar înainte de asta, dați-mi voie să mă prezint pe scurt. Sunt de naționalitate portugheză, lucrez de mai bine de 30 de ani în poziții de senior management, cam în toată lumea. Am experiența relevantă pentru gestionarea crizelor uh, cu uh, Națiunile Unite și cu agențiile de salvare în uh, Africa, Asia și Europa. De asemenea, am colaborat cu Frontex, fiind uh, în special în uh, timpul uh, primăverii arabe și apoi la organizarea operațiunilor Frontex Uh, maritime, aeriene și terestre. Am lucrat și în calitate de consultant în sectorul privat, în special la Ernst Young și Lloyd. Sunt și auditor certificat. Cred deci că acest CV și combinația de experiență pe care o am îmi vor permite să pot conduce în următorii cinci ani cu succes uh, EASO, mai ales în ceea ce privește uh, gestionarea resurselor și realizarea obiectivelor pe care și le-a propus EASO. Având în vedere că nu am foarte mult timp la dispoziție, avem 10 minute, acum au rămas probabil 9, o să vă prezint planul meu în 5 puncte legat de gestionarea agenției. Deci nu este vorba de un program de lucru, ci este o viziune asupra managementului general, care ar trebui să fie prioritățile și pe ce ar trebui să ne concentrăm. După evenimentele din, de anul trecut în ceea ce privește migrația și cu apariția planului uh, cu 10 măsuri de acțiune ale Consiliului, Comisia a publicat o agendă de migrație europeană și în această agendă biroul nostru are un rol foarte important, ceea ce este nou pentru noi. Nu am avut uh, pregătire, n-am avut proceduri, mecanisme să lucrăm la fața locului. N-am avut nici măcar personalul necesar pentru asta. Și asta a devenit brusc o mare prioritate a noastră. Și trebuie să ne concentrăm acum, în special în ceea ce privește hotspoturile și relocările, astfel încât sprijinul nostru operațional să aducă o valoare adăugată statelor membre, mai ales în Grecia și în Italia. Și asta a devenit o parte importantă a muncii noastre în ultimele luni și trebuie să devenim, să continuăm să facem asta și să devenim mai eficienți și mai operaționali pentru a veni cu rezultatele pe care le așteptăm cu toții în ceea ce privește fluxurile migratorii din Grecia și Italia. Trebuie de asemenea să ne gândim și la nevoile statelor membre. Există provocări diferite în Italia față de cele din Grecia, spre exemplu. În Grecia, în special, am trimis uh, birouri mobile. Avem capacități flexibile pe 5 insule. Am deschis 8 birouri în uh, Grecia în mai puțin de 5 luni și aceste birouri au fost echipate cu sisteme de comunicații mobile, cu calculatoare, cu echipă de experți care se ocupă de recepție, de primirea migranților și uh, le spune migranților că există și alte căi de a obține azil. De asemenea, am uh, comparat uh, echipamente pentru uh, Grecia, oferim servicii de interpretare, uh, de ghidare socială și facem uh, pași inițiali în ceea ce privește relocarea. Este o muncă foarte dificilă care până în, pentru agenție uh, care până în urmă cu 5 luni uh, nu avea niciun fel de experiență practică, dar trebuie să continuăm cu asta. Asta este prioritatea mea cea mai mare și asta este și prioritatea echipei din Malta. A doua prioritate este să continuăm produsele din portofoliul, din portofoliul EASO, în ceea ce privește formarea și matrița de calitate, trebuie ca acestea să fie uh, mai specifice, mai responsabile față de statele membre și nevoile anumitor grupuri și regiuni din Europa nu seamănă cu cele ale altor regiuni. Statele baltice diferă de cele din, uh, regi- de regiunea balcanică Uh, diferă de asemenea și de cele din regiunea mediteraneană și tocmai de aceea trebuie să fim conștienți de aceste diferențe. Trebuie să continuăm de asemenea și analizarea țării de origine pentru a vedea care sunt țările sigure de origine. Uh, Trebuie să vedem care sunt condițiile de primire, construirea de rețele, de informații și așa mai departe. Deci aceste două domenii din portofoliul nostru trebuie să fie continuate și modernizate și concentrate asupra nevoilor anumitor țări și regiuni. Avem, deci, munca operațională, munca de calitate, munca de informații și analiză și, nu în ultimul rând, trebuie să mă grăbesc pentru că probabil nu prea mai am timp. You, all of you are aware about... Cu toții sunteți uh, conștienți de numărul de summituri, de reuniuni la nivel înalt, de uh, decizii care au fost luate în ultimele cinci luni. Și o să vă atrag atenția, spre exemplu, la, asupra reuniunii la nivel înalt cu liderii din Balcanii Occidentali. Uh, Concluziile și planul de acțiune în 17 puncte au solicitat EASO să aibă un rol extrem de concret în această regiune. Și deja am demarat acest uh, rol. Ne-am întâlnit cu Serbia, cu Macedonia, avem echipa la fața locului și le sprijinim în activitățile lor pentru a gestiona fluxurile de migranți. Apoi, pe 9 noiembrie, am avut summitul de la Valeta și concluziile acestuia uh, Uh, se întind pe 15-20 de pagini. Dacă uh, vă uitați oriunde, pe la pagina 7, 8 sau 9, există o pagină întreagă care se referă la sarcini noi pentru EASO, la țările de origine din Africa. Pachetul cu Turcia apoi. Am solicitat să lucrăm la readmitere, la susținerea Comisiei în ceea ce privește mai multe activități și probabil acesta este al treilea domeniu din afara Uniunii Europene în care ASO a fost solicitat să intervină și să dezvolte noi activități. Și nu în ultimul rând, am primit uh, o scrisoare din partea serviciilor de acțiune externă prin care ni s-a cerut să venim cu un concept în ceea ce privește uh, rolul nostru potențial în politica de vecinătate. Nu este un teritoriu neexplorat pentru noi. Am avut un mic proiect care se finalizează în luna aceasta. Am uh, lucrat cu diferite sisteme. Am creat capacități în țări precum Maroc sau Tunisia sau Iordania și acum Serviciul de Acțiune Externă ne solicită o cale de cooperare și de continuare a acestor experiențe și poate de extindere a lor. Deci avem Balcanii Occidentali, Turcia, Africa și politica de vecinătate și pentru mine asta reprezintă un mesaj clar din partea instituțiilor că avem acum un rol extern care trebuie să fie luat în calcul și care trebuie să fie transformat în activități concrete, într-un mod prudent, cu statele membre, împreună cu Consiliul nostru de conducere și poate chiar cu Comisia Libe. Dar cu siguranță noi avem un rol extern care a demarat din 2016 și care nu poate fi ignorat. Nu în ultimul rând suntem în creștere și trebuie să comunicăm mai bine. Asta ar fi a cincea prioritate, comunicare, stabilirea de rețele, stabilirea de încredere cu societatea civilă, colaborarea cu actorii implicați, precum această comisie, cu ONG-urile, cu oricine are o miză sau un interes în politica de migrație și azil. Este de importanță extremă pentru mine și o să țin cont de asta în uh, acest mandat de 5 ani. La nivel intern trebuie să dezvoltăm organizația noastră. Avem nevoie de directori la nive diferite niveluri, avem nevoie de o structură mai responsabilă, avem nevoie de responsabilitate și transparență și eu sunt hotărât să aduc toate aceste elemente în cultura EASO. Foarte pe scurt, în 10 minute acum, asta am vrut să vă spun, o propunere, o viziune strategică a abordării de management uh, pentru a implementa activitățile noastre pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această ocazie. Mulțumesc foarte mult, domnule Careira. Să știți că mulți dintre noi suntem foarte familiarizați cu EASO. Eu am participat la dialogurile tripartite pentru înființarea EASO și mulți dintre noi au fost implicați în monitorizarea în detaliu a agenției. Deci sunt convins că veți găsi uh, sprijin aici pentru viitoarele noastre activități. Uh, o să-i rog pe colegi să se limiteze la întrebări cam de două minute și o să începem cu domnul Coelio. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi dați-mi voie să-l felicit pe compatriotul meu, domnul Carea, pentru alegerea domniei sale. Aș spune că apreciez mm, pe bună dreptate profesionalismul de care a făcut uh, dovadă în fața acestei uh, comisii. Avem cinci puncte foarte clare de reținut foarte clare, foarte precise pentru a vedea care sunt așteptările dumneavoastră de la EASO. Noastră nu sunteți nou în acest post. Ați uh, îndeplinit această funcție și până acum și de la uh, începerea, de la crearea sa, uh, EASO și-a dublat deja numărul de funcționare. A cerut o dublare a personalului pentru a gestiona hot spoturile, într-un moment în care statele membre acuz uh, niște întârzieri și nu vin cu resursele umane necesare pentru ca hotspoturile să poată funcționa cel mai bine. Puteți să-mi răspundeți, credeți că biroul de sprijin poate face față provocărilor în momentul de față? și în ceea ce privește resursele umane, care sunt provocările cu care vă confruntați uh, în continuare în uh, lunile și anii care urmează. Mă tem că susținerea pe teren a, va fi, de fapt, rolul principal al biroului, pentru că această sarcină operațională ar putea să ascundă și alte sarcini. Credeți că în momentul de față cadrul juridic al uh, biroului, care este destul de recent, este adaptat pentru a face față provocărilor cu care vom confruntați sau ar trebui să revizuim acest cadru juridic care să permită biroului să intervină? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sipăl! Thank you very much. I would like to make... Mulțumesc foarte mult. Vreau să mă asigur că cât mai mulți colegi cu putință iau parte la această dezbatere, așa încât o să mă concentrez asupra unui aspect. EASO, din ce am înțeles eu, are ca sarcină principală să sprijine statele membre în tratarea sistemul, în realizarea sistemului nostru mai mult sau mai puțin comun de azil și imigrații. Deci să facem schimb de bune practici și dacă ne uităm la munca din ultimii ani, cred că cu toții am putea spune că EASO este una din cele mai mici agenții care nu are un buget foarte mare, ca să spunem așa, și chiar și în anii trecuți Uh, munca de coordonare și de sprijin în statele membre nu era chiar atât de ușoară și acum vorbiți, în general corect, despre dimensiunea externă de coordonare și deși în general sunt de acord cu faptul că există o dimensiune externă a politicilor de azil, mă întreb cum se poate face acest lucru sau dacă uh, ar trebui ca și alte părți ale instituțiilor europene să fie active sau dacă avem nevoie de fonduri mai multe, de personal mai mult sau de sprijin tehnic mai mare pentru EASO pentru a face față și acestei dimensiuni externe pe lângă cea internă. Poate puteți să ne spuneți câte ceva pe această temă. A ce lucrați în momentul de față, care sunt provocările care vă așteaptă în statele membre, care ar fi dimensiunea externă și dacă trebuie să faceți o alegere unde ați vrea să vă concentrați? Pe dimensiunea internă sau pe cea externă? Mulțumesc, doamna Ernst. Oh, sorry. <coughs> um, I have to see, did you indicate, Timothy? Sorry, you... Timothy, ai uh, mai fac, făcut un semnal bine, nu erai pe listă, dar ești coordonator, deci te rog, uh, îmi cer scuze. Te rog, Timothy. Uh, acum coordonatorii și apoi Cornelia tu, dacă nu te superi. Uite cât uh, de generoasă este Cornelia. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Îi urez și eu uh, bun venit domnului Carrera. Sunt absolut de acord cu domnul Coelho. Uh, discursul introductiv a fost foarte clar. Bineînțeles, dificultatea este că are de a face cu lucruri care nu sunt la fel de clare, deci claritatea obiectivelor sale poate va fi foarte utilă. Vreau să abordez două subiecte. Întâi, bineînțeles, ne confruntăm cu situația în care statele membre care sunt în linia întâi, când vine vorba de primirea cererilor de azil, se confruntă cu presiuni enorme pentru a face față cu resurse um, la ceea ce le cere sistemul de la Dublin. Aș dori să vă întreb dacă puteți să ne spuneți mai multe despre uh, Uh, modul în care putem să ajutăm foarte practic aceste state membre să facă față acestor presiuni, știind că resursele sunt foarte limitate. În al doilea rând, am uh, studiat problema relocării cu multă atenție. Eu sunt raportor mm, în dosarul relocării. Vă întreb, ce criterii dincolo de numere, care sunt criteriile de aplicat când vine vorba de relocarea oamenilor. Deci ce criterii să aplicăm, dincolo de cifre, de numere? Trebuie să ținem cont de nevoile individuale, de preferințele lor, de interesele lor sau compatibilitatea culturală sau alte lucruri cu țara în care sunt relocați? Aș dori să știu ce părere aveți și dacă e posibil să aplicăm astfel de criterii în situația actuală de criză. Thank you. Vă mulțumesc. Cornelia are cuvântul acum. Cornelia Ems. Ia, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. În primul rând am o întrebare. Ne uităm în regulament, regulamentul în vigoare uh, pe EASO, la, la articolul 30 vedem la rolul directorului că înainte de numirea sa, el uh, trebuie să vină aici în așa fel încât comisia noastră să își facă o idee. Claude, aștept. Claude. Deci întrebarea mea și către președinte, o întrebare ce vreau a fi clarificată. Deci, după regulamentul EASO, articolul 30, e important sau necesar ca înainte de o decizie cu privire la o numire, candidatul să fie audiat aici. După aceea avem posibilitatea de a face un aviz. Aș fi vrut să știu cum uh, s-a procedat aici sau dacă pur și simplu facem o glumă formală. Și apoi există o evaluare făcută de Ernst and Young. Și aș vrea să știu ce propuneri de reformă la EASO ar trebui să vină din partea dumneavoastră, dincolo de ceea ce ne-ați spus deja. Și cel mai important element ne uităm puțin la contractul cu, la sarcina EASO, cu implementarea sistemului comun de azil, ceea ce este corect. Dar cum vreți să garantați uh, un asemenea sistem în timp ce statele membre zi de zi și cu atât mai mult acum iau legile internaționale și europene și pur și simplu le încalcă? E vorba atât de preluarea cât și de procedura și recunoașterea refugiaților. Deci cum procedați dumneavoastră? Pentru că statele membre pur și simplu nu au uh, niciun bit de respect față de ceea ce se stipulează din punct de vedere juridic la nivel european. Mulțumesc foarte mult, Cornelia. Făceam multitasking, adică te ascultam și pe tine, dar uh, încurcam și lista coordonatorilor și o uh, clarificam. I, um... Ai abordat modul în care este numit directorul EASO și scrisoarea care urmează. Voi clarifica acum lucrurile. Aș fi făcut-o la sfârșitul audierii. Deci, um, coordonatorii de la LIBE, după reuniunea coordonatorilor, iau o decizie. Și eu m-am gândit să propun mâine coordonatorilor să acționeze um, cu un aviz uh, al LIBE uh, Uh, conform articolului 30 din regulament, deci să cadă de acord în legătură cu un proiect de scrisoare, deci una, o opinie a lor, o, un aviz al lor în funcție de discuția de azi cu candidatul. Bineînțeles, logic, acest lucru se întâmplă după prezentarea candidatului și după discuție. Deci este pe agenda, pe ordinea de zi a ședinței coordonatorilor de mâine dimineață și, bineînțeles, aș fi explicat acest lucru la sfârșitul reuniunii, dar nicio problemă, am explicat acum. Sper că mm, toată lumea e mulțumită cu această, mulțumită cu această explicație. Dragi colegi, îmi cer scuze dacă am uitat vreo coordinator pe listă, dar unii nu au uh, mm, făcut semn că doresc să ia cuvântul imediat. Acum voi da cuvântul tuturor, tuturor coordonatorilor, fie că vor, fie că nu, ca să fiu sigur că am dat cuvântul tuturor. Deci două minute de fiecare, vă rog, pentru că lista s-a lungit. Cu scuze, voi începe cu doamna Metzola din partea PP. Mulțumesc, Claude. Încep prin a mulțumi domnului Carrera pentru prezență și pentru faptul că a venit să răspundă la întrebările noastre. Sper că ne vom întâlni cât de des va fi posibil de-a lungul mandatului dumneavoastră. Întrebarea mea se referă de asemenea la relocare ne-ați spus ce credeți că nu funcționează când vine vorba de relocare și de hotspot-uri. Eu am criticat uh, deseori uh, biroul uh, Um, din acest punct de vedere, pentru că am considerat că EASO are un rol uh, esențial când vine vorba de relocare, pe baza regulamentului uh, care este textul fondator al biroului. Vă întreb dacă dumneavoastră și EASO ca agenție veți avea un rol mai proactiv pentru a promova acest concept pe lângă statele membre. Iar în ceea ce privește hotspoturile, ce trebuie făcut pentru ca ele să funcționeze bine cât de repede posibil? În Raportul pe care l-am scris împreună cu doamna Kenge și cu cooperarea raportorilor din umbră, din toate grupurile politice, spunem că pentru noi EASO este principalul actor în acest domeniu și, acestea fiind spuse, ne puteți spune cum vedeți dumneavoastră evoluția EASO pe viitor și a sarcinilor sale, uh, Um, având în vedere ce poate nu a făcut suficient de bine până acum pentru a deveni o agenție mai importantă în domeniul azilului? Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați respectat timpul. Lista vorbitorilor este foarte lungă, așa că um, o închid aici, chiar dacă mai vin colegi. Următorul coordonator este din partea verzilor, e vorba de doamna Sargentini. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deci, foarte pe scurt, pentru că am avut o discuție foarte sinceră, deschisă cu domnul Carrera și am apreciat foarte mult această discuție. Cred că aveți o sarcină dificilă să încercați să gestionați o criză a azilului cu interimari și cu persoane care vă sunt trimise de statele membre pentru câteva săptămâni și apoi sunt înlocuiți cu alții. Vă întreb, cum credeți că veți putea fi eficient în această perioadă și având în vedere situația actuală? Mulțumesc, Judith. Clara Ferrara de la RTD acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu lui Judith Carrera pentru prezentarea programului său și eu uh, voi aborda lucrurile în mod foarte practic. Am două întrebări. Întâi, în general, în legătură cu modul în care sunt gestionate fluxurile migratorii în momentul de față. Situația este foarte critică și reprezintă principarea provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană în ultima vreme. Așa că aș dori să vă întreb, după părerea dumneavoastră, care poate fi valoarea adăugată a EASO? Uh, cum care poate fi valoarea adăugată a acestei agenții. Deci ce se poate face mai mult față de ceea ce s-a făcut până acum pentru a ameliora uh, gestionarea fluxurilor uh, migratorii. Și o întrebare mai specifică în legătură cu hotspoturile. Și eu am o poziție foarte critică, foarte sceptică în a considera aceste hotspoturi ca fiind soluția cea mai bună. Consider că este doar o parte din soluția gestionării fluxurilor migratorii dar um, am dubii chiar și în legătură cu această posibilitate. Vă întreb, rolul EASO în cadrul hotspoturilor, care este, cum poate contribui agenția în ameliorarea procedurilor de identificare și de relocare pe baza sistemului de urgență votat acum câteva luni pentru a ajuta Italia și Grecia. Mulțumesc! Coordonatorul de la ALDE nu este prezent. Gerard, dorești să iei cuvântul în numele grupului ALDE? Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să mulțumesc domnului Ferreira și să-l felicit pentru prezentarea sa foarte clară, pentru obiectivele și ambițiile foarte clar prezentate. Prima întrebare este aceeași um, cu a domnului Coelio pentru a pune în practică întregul program pe care ni l-ați prezentat. Aveți nevoie sau nu de o uh, adaptare a cadrului juridic al agenției dumneavoastră, a misiunilor și funcționării sale și de ce mijloace bugetare și la nivel de resurse umane veți avea nevoie în următorii ani, pentru că suntem uh, uh binevoitor, dar trebuie să știm cât mai repede acest lucru. În al doilea rând, două chestiuni de ordin operațional. Ați spus că realizați înregistrarea uh, solicitanților de azil pe teren, dar ați spus că trebuie să se amelioreze procedurile, să se automatizeze procedurile pentru a evita duplicarea eforturilor uh, cu statele membre. La nivel operațional, ce se întâmplă exact pe teren și cu ce situații vă, vă confruntați și ce situații doriți să remediați. În al treilea rând, deci vă ocupați de înregistrarea uh, cererilor, dar în legătură cu funcționarea hotspoturilor, după ce ați uh, înregistrat oamenii, diferențiați pe cei care după dumneavoastră au șanse mari de a merita azilul, deci de a fi recunoscuți ca solicitanți de azil și alții care uh, sunt migranți mai repede de ordin economic și se, nu se află în aceeași categorie. Deci ce faceți cu acești oameni după ce i-ați înregistrat? Faceți o diferență între cele două categorii? Lăsați în natură? Ce se întâmplă? Ce prevedeți pentru ei? Și ce credeți că trebuie să facem pentru ca mecanismul să nu fie un mecanism pur birocratic de înregistrare? Mulțumesc! Thank you, Gerard. Um... Mulțumesc, Gerard. Și acum uh, revin la lista vorbitorilor. Mai întâi domnul Melo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pentru domnul Carrera pentru numirea sa în funcție, nu doar uh, pentru că este de aceeași naționalitate cu mine, ci pentru că este o persoană cu multă experiență care a jucat un rol important la Frontex. Și, bineînțeles, această experiență este un avantaj în funcția actuală. Europa trece prin momente dificile. Să nu uităm ce au spus uh, ministra din Austria, Ciona Meklake și Anders Sigerman din Suedia deci prima a spus că dacă Grecia, care are una dintre cele mai importante flote europene, nu poate să protejeze frontiera cu Turcia, este evident că frontierele spațiului Schengen trebuie revizuite și uh, trebuie să, se limiteze la Europa Centrală. Iar ministrul suedez a spus că există consecințe asupra liberei circulații. Deci, după cum spuneam, Europa trece prin momente dificile cum poate biroul de sprijin în domeniul azilului să aducă o soluție pentru ca mecanismul de relocare să funcționeze în Grecia, care este supus unor presiuni mari. Și mai ales având în vedere declarațiile acestor doi miniștri. Apoi, în legătură cu tehnologiile de control. Cred că ar trebui să există metode de a distinge elementele care trebuie distinse, adică cine este solicitant de azil din acest flux de migranți, deci poate beneficia de statutul de refugiat, și cine este migrant economic, care trebuie să respecte regulile uh, cărora sunt supuse toți migranții economici din întreaga lume și care sunt cei care intră în scopuri teroriste. Uh, deci cum putem identifica oamenii pentru a apăra cât mai bine pe europeni? Mijloacele de care dispuneți sunt eficace sau aveți nevoie de mai multe mijloace pentru a uh, stabili aceste profiluri, pentru a oferi mai multe garanții și mai multe securitate până la urmă? Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum doamna Dali. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Carera, aș dori să vă mulțumesc pentru prezență să vă felicit și pentru prezentarea dumneavoastră inițială. Urmăresc cu atenție activitatea agenției și mă bucur că IASO are un rol mai operațional în ultima vreme. Am și eu câteva întrebări în urma evoluțiilor cu care ne-am confruntat în ultimele săptămâni mai ales. În ultimele săptămâni, state membre care până recent au fost foarte deschise când a venit vorba de acceptarea solicitanților de azil, la, uh, doresc acum să adopte politici mai restrictive. Ce părere aveți despre aceste evoluții, ce se poate face și mai exact cum poate ea să se contribuie? Și <clears throat> în planul dumneavoastră, în cinci puncte, ați menționat și sunt de acord cu dumneavoastră că EASO trebuie să contribute, contribuie mai mult la punerea în aplicare a, a sistemului de azil. Uh, cum vedeți rolul EASO? pentru a contribui la revizuirea regulamentului de la Dublin, mai ales. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum Tomas Șidovski. Bună seara! Aș dori să-l felicit pe domnul Carrera pentru excelenta sa prezentare. Am modului în care își vede funcția și a obiectivelor sale. Puțin candidați fac prezentări atât de clare. Am fost în vizită la agenția dumneavoastră anul trecut, știu exact cum funcționează și, și care sunt dificultățile cu care se confruntă și sper că veți aborda în mod la fel de critic lucrurile ca și predecesorul dumneavoastră pe care l-am apreciat foarte mult pentru că este uh, Um, a fost o persoană foarte calificată. O observație, pentru ca agenția dumneavoastră să fie mai vizibilă, vizibilă, nu doar în Malta, ci în toată Uniunea Europeană, trebuie să faceți ceva. Sincer, nu am auzit suficiente lucruri despre agenția dumneavoastră și merită să se știe mai multe despre ea. Acum, în legătură cu descărcarea de gestiune a agențiilor. Mulți au criticat activitatea lor. Unii consideră că unele agenții trebuie fuzionate între ele. V-aș întreba cum ați răspunde acestor critici. De ce EASO trebuie să rămână o agenție de sine stătătoare în următorii, să spunem, 15 ani? Și de ce trebuie să rămână în Malta? Mulțumesc. Gomez, please. Are cuvântul acum doamna Gomez. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Carrera. Bun venit! Sunt curioasă ce răspunsuri veți da întrebărilor colegilor mei, ce planuri are EASO, de ce are nevoie pentru a deveni operațional și pentru a face ceea ce ne așteptăm în această criză de la EASO. În primul rând, în lumina informațiilor pe care le avem, pe care le-am primit recent, aș dori să vă spun că luna trecută s-au manifestat critici aspre. Eurodac este, um, a făcut un hotspot în Grecia, a fost o situație dificilă și ce se întâmplă? Noi stăm în Portugalia și așteptăm refugiații, de exemplu, dar ei nu vin, pentru că întreaga strategie a plasării refugiaților, a distribuirii, merge atât de încet. De ce aveți nevoie de mai mulți bani, de mai multă mână de lucru? Aceste lucruri, bineînțeles că impun o serie de organizări. Și de ce credeți că până acum statele membre nu au uh, implementat directiva uh, pentru protecție temporară EASO nu ar trebui să lucreze mai bine în uh, acest uh, context, în așa fel încât să fie creată o punte de legătură uh, și să se creeze un culoar aerian, în așa fel încât să fie tăiat, tăiat venitul uh, traficanților. Am înțeles că sunteți mulțumit de faptul că SAE, Serviciul European de Acțiune Externă, v-a cerut uh, ajutorul, însă sunt măsuri importante care nu trebuie lăsate la o parte de către miniștrii de afaceri interne. Dacă ONG-urile cer ajutor Mm, pentru refugiați. Nu știu dacă asta merge mână în mână cu ideea dumneavoastră, cu propunerea dumneavoastră. Am înțeles că sunt colegi care au... Uh, am înțeles că a vehiculat ideea de a trage înspre refugiați. Ce părere aveți, domnul Radev? Oh, a plecat. Doamna Cinici. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc domnului Carera pentru prezentarea sa. Foarte interesantă, trebuie să spun, pentru, și pentru că a abordat la nivel de gestionare managerială activitatea EASO, care a primit noi sarcini și care se pregătește să facă fața acestora cu multă ambiție. M-am întrebat și eu, așa cum au întrebat și colegii, dacă resursele actuale, fie că vorba de cadrul juridic necesar, sunt, uh, dar și când vine vorba de resurse umane și numai, nu numai umane. Deci sunt uh, resursele actuale adecvate și ce se poate face pentru a aduce la nivelul dorit. Apoi, E interesant să aveți o intervenție la 360 de grade. Ați vorbit despre intervențiile la punctele de intrare în Grecia și Italia, țara mea, uh, care sunt greu încercate de fluxurile migratoare. Ați uh, discutat despre rețelele de informare și analiză, despre politica de vecinătate, deci aveți un program foarte ambițios. Așa că vă întreb, dar elementele critice sunt convinsă că v-ați gândit deja care vor fi elementele critice. Ne puteți spune cum veți face faza acestora, acestor elemente care pot apărea uh, în această sarcină enormă și o întrebare mai specifică. Ați vorbit nu doar despre hotspot, despre relocări și așa mai departe, ați vorbit și despre primire, despre protecție, despre azil. Mi-a făcut multe, multă plăcere acest lucru. Vă întreb dacă prevedeți sau uh, vă gândiți la ceva specific pentru minori, deci pentru minorii străini neînsociți. Tocmai astăzi în ziar s-a scris că sunt aproximativ 10.000 de minori invizibili, adică minori cărora li s-au pierdut urma, 5.000 sunt în Italia, și cred că trebuie să acordăm speci o atenție specifică acestei probleme. Și ultima întrebare, în legătură cu posibilitatea unor sinergii cu Frontex. Cum vedeți această posibilă sinergie, dacă există? Și puteți să ne dați câteva informații în plus în legătură cu aceasta? Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Lauristin. Thank you. Uh, I suppose... Mulțumesc. Problema de a eficientiza activitatea agențiilor europene cu privire la criza refugiaților e pe ordinea de zi, zi de zi, pretutindeni. Agenția dumneavoastră devine din ce în ce mai centrală în această dezbatere pentru că aici, când vorbim despre abordare exhaustivă, vrem să avem o politică comună pentru refugiați un cadru instituțional comun pentru refugiați, cu o gestionare mai eficientă. Este foarte clar că sistemul de față cu relocarea cu hotspoturile nu funcționează cum trebuie. Întrebarea mea pe dumneavoastră este dacă aveți inițiative de a vă uita în diferitele state membre căutând soluții mai eficiente și ce idei aveți pentru a renoi sistemul, pentru a crea un sistem mult mai eficient, începând de la înregistrare și mergând mai departe până la relocare și până la integrare, până la accesarea pieței muncii. Totul este un întreg proces ce trebuie renoit și abordat într-o manieră holistică. Vă mulțumesc. Doamnă Stevens, îmi răți uh, cuvântul dar am închis lista cu multe minute. Dumneavoastră sunteți, doamnă Vimber, pe listă, deci am închis acum multe minute și va trebui să respect această decizie, fiindcă avem timp, nevoie de timp să-l ascultăm pe directorul uh, EASO, uh, directorul numit. Mâine e nevoie de o scrisoare de acceptare sau nu a domniei sale. Îmi pare rău data viitoare. Acum închid lista. Doamna Wimberg, acum, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Carera, pentru prezența astăzi aici. CV-ul dumneavoastră este impresionant, dar va fi el destul, având în vedere situația cu care ne confruntăm astăzi, indiferent câți oameni veți angaja. Nu cred că veți reuși să rezolvați problema. Ați spus că ați lucrat pentru Frontex, deci poate că ați urmărit evoluțiile și ați văzut că Frontex a primit un buget de trei ori mai mare ca până acum, iar Frontex lucrează uh, pe operațiuni de search and rescue, căutare și salvare. 80% se concentrează pe asta. Mulți oameni vin în Europa, influxul este uriaș și cu siguranță pricepem noi toți că este greu să redistribuim aceste numere impresionante. Vorbeați despre 8 birouri mobile cu hotspots-uri, hotspots. Uh, birouri deschise recent, dar ce se face acolo? Cum sunt distribuiți diferiții clienți? În 2015, 300 de persoane au fost distribuite parcă, iar obiectivul parcă era să fie 160 de mii. Cam cât, la cât ne așteptăm în acest an? În ianuarie, doar 58, 58 de mii de oameni au venit doar din Turcia în Uniunea Europeană. Deci, ce se află în lucru acum și ce vă așteaptă pe viitor, pentru că eu una nu știu cum vor funcționa aceste puncte fierbinți și cum veți distribui numărul persoanelor care vin. Ultimii doi vorbitori acum, dragi colegi, să fiți succinți, domnul Le Breton. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule, domnul Carrera ne-a spus că va conduce EASO și îl va transforma într-un birou operațional, dar veniți într-un context care nu este în favoarea acțiunii dumneavoastră. Hotspoturile sunt un eșec, Grecia e inundată practic de uh, migranți, cele 60.000 de relocări decise nu au fost executate, statele de-abia mai uh, rezistă, târgul cu Turcia este o păcăleală pentru că o să le dăm uh, 3 miliarde de euro și o să le dăm vize cetățenilor turci degeaba, pentru că președintele Erdogan nu intenționează să-și țină cuvântul. A venit să ne sfideze la Strasburg să ne spună ce părere are despre uh, civilizația noastră occidentală. După care ați vorbit despre summitul de la Valeta, dar uh, până la urmă și ăsta a fost un uh, eșec pentru că Europa nu este pregătită să facă față uh, Uh, fluxului de migranți. Schengenul este pe cale să se distrugă cu totul și eu mă bucur pentru asta, domnule Careira. Și atunci, în acest context, cum puteți spera să readuceți pe picioare acest uh, birou de azil? Finally, Miss Thun... Și acum, doamna Tunund Hornstein. Scuze că v-am pronunțat greșit numele. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu pentru prezentare și întrebările legate de Frontex au fost deja adresate de ceilalți colegi. Cu un sistem mai bine mai funcțional, cu puncte focare funcționale și ele, dumneavoastră ați elaborat puțin în introducere, însă eu aș vrea să menționez cineva și rolul ONG-urilor și problema uriașă care există acum cu uh, criminalizarea acestora. Știu că sunt foarte mulți oameni la frontiere care încearcă să salveze vieți omenești și care facilitează sosirea, plecarea acestor persoane. E vorba de o adevărată catastrofă umanitară. Sunt oameni care vorbesc despre asta. Noastră în textul pe care ni l-ați prezentat, la punctul 5, la un subpunct, spuneți că e vorba de angajarea cu societatea civilă care trebuie să fie mai dinamică puteți elabora, vă rog frumos, câteva detalii în plus uh, pentru felul în care veți uh, folosi această cooperare ca să îmbunătățiți sistemul, pentru că acești oameni au un know-how și o experiență extraordinare în ceea ce privește punctele slabe sau idei de inovare din partea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Toată lumea a fost foarte disciplinată cu timpul. Întrebările au fost excelente. Domnule Carrera, vă bucurați și de sprijin personal, din ce v-ați putut da seama. Aveți o sarcină măreață, ca în 10-15 minute să vă încadrați în timp. Vă rog frumos să faceți tot posibilul, puteți să fiți tematic. Știu că au fost și câteva întrebări specifice, iar membrii ar aprecia un răspuns direct. Vă rog acum. Thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, așa este. O rundă importantă și interesantă de întrebări. Răspunsurile nu sunt mereu ușoare. Voi încerca să le grupez. De exemplu, mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat și ați spus foarte clar că e un program de lucru foarte ambițios. Aș începe prin a menționa că, e, că dincolo de a fi un program ambițios, acesta este unul realist. Sunt domenii pe care ASO nu le poate ignora. În introducerea mea și la cele cinci puncte, mai ales cu uh, latura externă și cu întrebările care s-au referit la uh, uh, și întrebările care s-au referit eurodeputații, nu e vorba de o preferință, e vorba de a face față realității și de a nu ignora realitatea. Originea migranților este foarte diversificată. Avem ruta mediteraneană cu refugiați în principal din țări africane, migranți economici căutând o nouă viață și locuri de muncă mai bune în Europa. Avem apoi filiera turcă și elenă, care este total diferită ca natură, ca și compoziție. Acolo diversitatea este și mai mare, naționalitățile sunt foarte diverse, iar de acolo, de acolo vin migranții care au nevoie de protecție internațională. Unii dintre dumneavoastră ați spus-o în repetate rânduri. Cum uh, să facă ea să față acestor provocări? Are nevoie de mai multe resurse? Așa este, avem nevoie de mai multe resurse. Și am uh, primit o lecție anul trecut, la finele anului. Mulțumesc foarte mult Comisiei Libe pentru amendamentele pozitive și pentru facilitarea alocării unor surse în plus la sfârșitul lui 2015, când am primit vreo 30 de posturi noi care sunt critice și au o importanță fundamentală pentru evoluție din următoarele luni, dar n-am primit mai, mult bani, mai mulți bani pentru operațiune. Deci, în mod absolut uimitor, am primit uh, posturi, dar nu și fonduri și angajamente. Pentru prima dată, EASO a dezvoltat un document multianual prin Single Programming Document și acolo am prezentat o perspectivă de trei ani de zile cu privire la muncă, resurse, mandat și activități. Deci totul într-un singur document, care este într-adevăr cam lung, are vreo 40 de pagini. Prima parte se axează pe anul 2017, a doua parte vizează niște obiective pe termen lung, adică lung însemnând următorii doi ani și acolo se spune foarte clar cum vom face față multora dintre provocările cu care ne vom confrunta. Ca să transmit un mesaj foarte clar, da, am vrea să avem uh, sprijinul Comisiei Libe în așa fel încât să primim un nivel adecvat de finanțare ca să putem să ne asumăm importantele sarcini ce ne revin, că e vorba de uh, hotspots sau nu, criza este aici și va continua. Cifrele din ianuarie acestui an sunt și mai mari decât uh, crize, cifrele din anul trecut, deci este foarte clar că fluxul migraționist continuă și nu se întrevede o scădere acestuia. Resursele sunt așadar esențiale și trebuie cu tot uh, trebuie în orice caz să le primim. A doua întrebare sau a, a doua serie de întrebări au vizat probleme grave, nu neapărat operaționale. Dacă putem să mai funcționăm în cadrul Dublin, dacă participăm la revizuirea Dublin, regulamentului de la Dublin, e cadrul de acum suficient pentru a face față noilor provocări? Vă spun că da. Avem articolul 5 din mandatul nostru, din regulamentul de bază, unde se spune foarte clar că EASO are răspunderea de uh, a oferi sprijin operațional, mai ales în ceea ce privește activitatea pe hotspot. A fost totul foarte nou pentru noi, dar iată că ne-am asumat această sarcină cu resurse limitate. Iar în ceea ce privește mandatul, în ceea ce privește revizuirea Dublin și ce facem noi în acest proces, deci, în continuare, operăm în cadrul eh, juridic pe care îl avem și dacă e să mergem în juridic, e articolul 5 de regulamentul în vigoare, care permite EASO și cere EASO să aibă o răspundere operațională în teren. Dar cum procedăm în termeni concreți? Practic, eh, reorganizăm personalul, avem planuri operaționale, am uh, semnat două planuri operaționale pentru puncte focare, pentru Italia și pentru Grecia. Sunt planuri operaționale prin natura și definiția lor care vizează exact uh, activitățile uh, definite, resursele care sunt totuși limitate. Pentru 2016, pentru alte, ambele țări, am putut semna totul pentru, până pentru martie. Dar pe 21 ianuarie, iată că uh, epuizaserăm întreg bugetul pentru 2016. Deci asta arată cât de rău ne merge, ce precaritatea resurselor există la noi, dar am și vești bune. Suntem uh, în legătură cu Digi Home, iar semnalele până acum sunt chiar pozitive. Relația de cooperare cu Digi Home este foarte, foarte bună, iar, uh, într-adevăr, ni se promit întăriri. Dacă acestea vor fi suficiente, rămâne de văzut ce vom face în a doua lună a anului. Dar anul acesta este unul excepțional, așa cum ați spus. În trecut nu eram în măsură să absorbim toate resursele. Ei bine, acest lucru s-a schimbat radical. Acum am folosit toate resursele pentru întreg anul în doar primele 20 de luni, 20 de zile. Deci facem tot ce putem, dar cu resurse foarte puține. Trebuie să schimbăm cadrul și regulamentul? Poate că da, dar până la urmă totul depinde și de reforma Dublin. Și permiteți-mi să vă spun foarte sincer, dar nu în calitate de director numit, ce nu funcționează cu Dublin. Am discutat deja cu mulți dintre dumneavoastră și acesta poate fi uh, obiectul unei alte vizite. Eu oricum intenționez să vin mai des. Invitați-mă, vă rog, pentru că vin cu plăcere să discut orice alt subiect. Dublin nu funcționează și este adevărat. E revizuit, asta am luat cu toții la cunoștință, Comisia a lansat acest proces. Care sunt ultimele evoluții? Ei bine, va avea loc doar o comunicare în moarte și poate cândva mai târziu, prin aprilie sau poate chiar mai încolo, o propunere de revizire totală înspre a fi votată. Noi știm că Dublin a fost uh, elaborat pentru o situație total diferită, nu pentru o situație de criză și unele dintre criteriile de eligibilitate și de protecție se bazează, de fapt, mai întâi pe uh, țara de origine și răspunderea țării de origine în ceea ce privește preluarea uh, cererilor de azil. Dar acest lucru în practică nu mai funcționează. În primul rând, din cauza numerelor, cifrelor pe care le-am văzut, uh, în al doilea rând, pentru că sistemele de recepție din multe țări sunt extrem de diferite, din punct de vedere judiciar, uh, al procesării cazurilor și așa mai departe, până la lista de țări de origine, până la diversele abordări de a face față uh, acestor cazuri. Și știm cu toții acest lucru. Perioada durata procesului de înregistrare și prelucrarea diverselor solicitări în diversele țări este extrem de diferită. Variază de la câteva zile în proceduri accelerate până la mai bine de un an și chiar un an și jumătate. Avem un procentaj foarte mare de solicitări care încă nu au fost uh, procesate. Am ajuns chiar la un milion de cazuri uh, care încă nu au fost decise. Și uh, acesta este iarăși un domeniu în care sprijinim statele membre. Deci avem nevoie de o reformulare a sistemului și ASO va susține acest uh, lucru. Noi um, participăm la grupul de revizuire a regulamentului de la Dublin, am avut deja câteva întâlniri și vom avea întâlniri și în continuare. Apoi, întrebările legate de modul în care putem gestiona fluxurile migratorii, în special în Grecia. Trebuie să vă repet uh, că echipele noastre au făcut o muncă extraordinară pe teren nu e vorba doar de uh, matrița de calitate și de construirea de capacități și de produsele de portofoliu tradiționale, dacă vreți, ale ASO, ci trebuie să folosim instrumentarul pe care l-am dezvoltat în cazuri concrete și să le transformăm într-un instrumentar uh, operațional. Asta a fost, uh, practic, provocarea noastră și sunt foarte mândru că uh, am preluat acest bebeluș într-un moment critic, dar nu am dat greș. Doar că nu e doar meritul meu. Eu sunt manager, am Întotdeauna pun accent pe acțiune deasupra vorbelor, dar nu ține de un singur om, ci de o echipă dedicată pe care o avem deja, niște oameni fantastici și uh, hotărârea unor state membre de a ne susține și de a ne ajuta cu experți. Acest ajutor încă nu este pe deplin mulțumitor. Avem nevoie de mult mai mult și pot să vă dau exemple practice. Nu toate statele membre ci doar o minoritate, mai, bine, mai puțin de jumătate, s-au angajat să trimită experți la EASO și atunci când fac acest lucru, o fac într-un mod destul de dezlănat, dezorganizat și asta îngreunează activitățile noastre pe teren. Am făcut deci apel la statele membre și am încercat să vedem cum putem uh, ajuta mai mult uh, serviciile de azil pentru a oferi experiența de care avem nevoie și facem progrese și acolo. Sinergiile cu Frontex acum. Există, sunt mandate diferite, nu trebuie să vă reamintesc eu. Uh, sunteți un public informat, știți care sunt diferențele între noi și Frontex. Și dacă aș vrea să fac un rezumat, aș spune că Frontex protejează frontiera, noi protejăm oamenii care ajung la frontieră. Oamenii de la gestionarea frontierelor și gestionarea integrată a frontierelor sunt două dimensiuni diferite și atunci uh, munca lor se termină la înregistrarea inițială, exact unde începe munca noastră. Deci există roluri diferite uh, pentru cele două agenții. Asta facem noi, de fapt. Am început uh, campanii cu oamenii de acolo, alături de Frontex. Am avut proiecte pilot. Mulți folosesc uh, cuvintele astea, uh, proiect pilot, pentru multe lucruri. Acesta a fost un uh, proiect foarte concret în care echipe Frontex și ASO au colaborat timp de câteva luni pentru a face o treabă mai bună în ceea ce privește hotspot-urile. Deci, uh, acolo unde se termină registrarea inițială, începe munca noastră. În primul rând, uh, informarea, cum că există o cale de a solicita protecție internațională, apoi al doilea nivel de registrare, apoi Eurodac, Uh, după cum uh, știți, uh, în urmă cu 15 zile am cumpărat echipamentele Eurodac noi, am cumpărat și calculatoare și așa mai departe și încercăm să facem toate aceste lucruri. De-aia ne-am și epuizat bugetul. Ar trebui să mă grăbesc, domnule președinte? Eu cred că o să-mi asum responsabilitatea pentru că ați făcut note detaliate la întrebările detaliate știu că deputații ar vrea să le audă, dar uh, trebuie să-mi asum responsabilitatea și să spun că pentru răspunsurile pe care încă nu le-ați dat, sper ca colegii să nu se supără dacă le transmiteți în scris. Și mi-asum răspunderea pentru asta, pentru că doamna comisar a sosit deja de ceva timp și avem mai puțin de o oră pentru următorul punct de pe ordinea de zi în ceea ce privește sfera de siguranță. Deci îmi cer scuze. Poate, poate doar 10 secunde? câteva îngrijorări în ceea ce privește minorii neînsoțiți și grupurile vulnerabile. Asta este o îngrijorare și a mea și a echipei mele și vreau să vă spun că o parte din uh, construirea de capacități se uh, aplică muncii operaționale și ia în calcul și vulnerabilitatea migranților ne am venit cu mai multe studii, am dezvoltat niște tehnici de interviu pentru identificarea naționalităților, pentru identificarea grupurilor vulnerabile, uh, vorbim de copii, de minori neînsoțiți și de anumite etnii. Acest lucru se aplică nu doar uh, în interviuri și în modul în care prelucrăm uh, aceste cereri de azil în ceea ce privește colaborarea cu societatea civilă, aveam un forum consultativ pe an, de obicei pe la finalul anului. Acest lucru se va schimba dramatic și vă dau cuvântul meu în acest sens. Veți vedea niște inițiative concrete cu ONG-urile. Uh, vom avea reuniuni trimestriale și încă o dată vom avea un forum consultativ în noiembrie. Vă mulțumesc mult pentru atenție și îmi doresc să fi avut mai mult timp pentru a răspunde la toate întrebările. Președintele întrerupe, da, dincolo de ceea ce am spus doamnei Ernst, ca urmare a articolului 30 al regulamentului 439 din 2010, coordonatorii vor avea un proiect de scrisoare pe baza reuniunii de astăzi. Avem această opțiune, uh, o scrisoare de intenție în ceea ce privește numirea dumneavoastră. Încă o dată îmi cer scuze, domnule uh, care era pentru că nu ați apucat să și răspundeți. Dar dacă ați putea să ne trimiteți niște răspunsuri înscrise, asta ar fi excelent. Îmi cer scuze că uh, Um, v-am uh, tăiat din, uh, din uh, timpul de vorbire și le cer scuze și doamnei comisar și echipei sale pentru că i-am făcut să aștepte. Vă urez toate cele bune, domnule care era și sper că aveți parte de o scrisoare bună de intenție mâine în baza articolului 30. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. colleagues, if you want to settle down with... Dragi colegi, uh, vă rog să vă așezați pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci luați loc ca să începem cât mai curând cu putință. Colleagues, we don't have much time for this item. Dragi colegi, cum spuneam, nu avem foarte mult timp la dispoziție și este un subiect important și detaliat. Încă o dată vă rog să luați loc ca să putem începe imediat. Luați loc, dragi colegi este prezentarea în ceea ce privește starea de fapt a lucrărilor din partea comisarului Iurova, care a acceptat să ne pună la curent în ceea ce privește starea de lucruri uh, a activității comisiei împreună cu SUA, în ceea ce privește uh, acordul sferei de siguranță între UE și SUA ca urmare a speței Schrems. Nu o să fac o introducere foarte lungă pentru că vreau să mă asigur că toți colegii vor avea ocazia să intervină. Știu că și doamna comisar avea așteaptă să vorbească cu noi, așa încât, Vera, ai cuvântul, te rog. Dear Chair, Honorable Members, Stimați deputați, Mă bucur să fiu din nou printre dumneavoastră pentru a face o prezentare actualizată în legătură cu discuțiile cu Statele Unite, în legătură cu noul cadru pentru fluxurile de date transatlantice și pentru să vă ascult punctul de vedere în legătură cu acest subiect. m am promis că vă voi ă, prezenta situația actualizată și știți că purtăm discuții intense cu Statele Unite, deci cred că este normal să vin în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă informa. Știți probabil că mâine colegiul va discuta uh, situația negocierilor cu Statele Unite și aș dori să vă să informez pe colegii mei în legătură cu pozițiile pe care le veți exprima dumneavoastră în această seară. Amintesc faptul că Comisia a stabilit obiectivul de a, credea, de a crea un sistem nou uh, robust pentru a depăși elementele slabe ale fostului sistem de safe harbor. Principalele noastre obiective sunt în continuare să asigurăm <clears throat> dreptul fundamental al cetățenilor de a li se proteja datele personale, uh, de a se Garantat, deci că acest drept este um, aplicat și când datele sunt transferate în străinătate, pentru a permite fluxurile de date transatlantice importante pentru economie um, cu uh, condițiile necesare. Pe 6 noiembrie, Comisia a stabilit obiectivul de a crea un sistem robust în următoarele trei luni. Um, și am spus clar că noul cadru trebuie să respecte decizia curții. Deci avem nevoie de un sistem diferit fundamental față de vechiul sistem de safe harbor care a fost anulat. Și vom asigura o monitorizare continuă și o evaluare a noului um, sistem. Nu poate să fie o decizie unică, uh, așa cum s-a întâmplat acum 16 ani. În ultimele luni am lucrat intens cu partenerii americani, pentru a obține din partea lor angajamentele necesare și clarificările necesare pentru a crea un nou sistem care să respecte condițiile legale. Și, după cum știți, o decizie privind uh, adecvarea sistemului este una unilaterală, deci avem nevoie de angajamente ferme din partea americanilor pentru a uh, atinge acest obiectiv. Am subliniat partenerilor americani că uh, orice decizie nouă privind uh, adecvarea sistemului trebuie să facă față la uh, curte. Acest lucru e important din punctul de vedere al protecției drepturilor fundamentale, dar și pentru certitudinea în mediul de afaceri. Discuțiile sunt în curs, inclusiv la nivel politic. Au avut loc discuții foarte intense de-a lungul weekendului și în Colegiul de Comisar se va discuta subiectul mâine. Deci încă nu pot să intru astăzi în detalii, dar vă voi face o prezentare a principalelor aspecte și a situației actuale. Um, observațiile mele se vor concentra pe patru elemente cheie din hotărârea curții. Mai întâi, nivelul de limite și garanții în ceea ce privește accesul la date de către autoritățile publice. În al doilea rând, o monitorizare independentă și căi de apel individual în domeniul securității naționale. În al treilea rând, rezolvarea plângerilor individuale în legătură cu modul în care uh, companiile procesează datele personale și, în al patrulea rând, nevoia de angajamente cu aplicare obligatorie din partea, de către partea americană. Voi începe cu um, limitele și condițiile când vine vorba de um, accesul la date de autoritățile publice. În hotărârea Schem s-a spus clar că acest acces trebuie să fie limitat la ceea ce este necesar Întâi vă amintesc faptul că cadrul american a evoluat de la revelațiile Snowden încoace. Au, s-au făcut reforme importante în timpul președinției uh, lui Obama și s-a introdus mai mult control și mai multă transparență în contextul negocierilor noastre. Obținem asigurări scrise din partea americanilor că accesul autorităților publice la datele persoanelor transferate din Europa va fi limitat la nivelul necesar și proporțional. Aceste asigurări trebuie să confirme faptul că nu se va face supraveghere, supraveghere în masă fără discriminare și că garanțiile pentru persoane se vor aplica și Um, persoanelor care sunt de altă naționalitate decât americană. Să fie foarte clar, vom continua să monitorizăm evoluția în acest domeniu și pe viitor. Și cum am spus la început, nu va fi o decizie unică fără consecințe. E vorba doar de începutul perioadei de monitorizare. Acum avem nevoie de încredere, dar este de este obligația noastră și să verificăm cum se aplică aceste lucruri și uh, vom realiza o evaluare anuală comună uh, care a tuturor aspectelor acordului, inclusiv accesul da, la date de către autoritățile publice. Și vom folosi și toate celelalte canale și surse de informații pentru această verificare continuă prin intervenția mass mediei, a societății civile sau a mediului politic. Acum, al doilea uh, element, controlul independent și căile de apel individuale. Posibilitățile de uh, apel de ordin uh, judiciar sunt limitate când vine vorba de supravegherea de la nivel național. Acest lucru, după cum știți, este valabil și în Europa, dar trebuie să asigurăm că va exista un organism independent din punct de vedere funcțional care va răspunde plângerilor individuale ale europenilor dacă consideră că informațiile lor personale au fost folosite în mod ilegal de autoritățile americane în domeniul siguranței naționale. Avem nevoie de un organism care să aibă acces la informații, informațiile pe care le dețin organismele care se ocupă de siguranța națională. Acesta poate fi un ombudsman cu o capacitate reală de a acționa și de a răspunde la plângeri individuale. Acum voi vorbi despre rezolvarea acestor plângeri împotriva unor companii când vine vorba de încălcările drepturilor vieții private um, creăm un sistem pe, în care să asigure că orice plângere individuală va fi rezolvată, într-un fel sau altul. Ideal, așa cum arată experiența, plângerea ar fi rezolvată chiar de compania în sine. Dacă nu, cetățeanul poate uh, să facă un apel la un sistem uh, de rezolvare a disputelor alternativ și gratuit. Cetățeanul ar putea să se adreseze și autorității de protecție a datelor care ar transmite plângerii Departamentului de Comerț sau Comisiei Federale uh, de Comerț. Dar pot rămâne plângeri nerezolvate în uh, chestiuni care nu ar putea fi rezolvate de Comisia Federală de Comerț pentru că aceasta abordează doar chestiuni strategice și nu se ocupă de rezolvarea plângerilor individuale. De aceea, um, pregătim și un mecanism de ultimă instanță pentru a ne asigura că toate plângerile vor fi rezolvate printr-o decizie de aplicat în mod obligatoriu. Acest lucru este esențial pentru un nou sistem, având în vedere că dreptul de acces la justiție este înscris în Carta Drepturilor Fundamentale. Subliniez de asemenea faptul că autoritățile europene de protecție a datelor trebuie să aibă un rol activ de jucat în noul sistem. Pentru că acestea se asigură de, că dreptul persoanelor de la protecția datelor lor personale, personale conform carte este asigurat și autoritățile de protecție datelor trebuie să poată să trimite plângeri, bine că e vorba de aspecte comerciale, fie că e vorba de siguranța națională, și să apere drepturile europenilor atunci când datele lor sunt transferate spre Statele Unite. În fine, avem nevoie de angajamente uh, din partea Statelor Unite care să fie cu aplicare obligatorie și formale și având în vedere că acesta nu va fi un acord internațional, ci un schimb de scrisori, avem nevoie de semnături la nivelul politic cel mai înalt și publicarea angajamentelor în Registrul Federal. În concluzie, am făcut multe eforturi pentru a obține angajamente din partea Statelor Unite pentru a ne asigura că orice nou sistem respectă condițiile din hotărârea curții. Așa cum am spus la început, obiectivul nostru este să avem un sistem nou robust care, spre deosebire de Safe Harbor, să asigure că se rezolvă orice plângere individuală, include garanții că accesul uh, autorităților publice este limitat la ceea ce este proporțional și necesar și, în al treilea rând, o altă diferență esențială față de vechiul sistem de Safe Harbor, acest nou sistem va fi monitorizat și evaluat în mod regulat cu implicarea organismelor de siguranță națională și autorităților de protecție a datelor. Trebuie să recunosc că aceste discuții nu au fost deloc ușoare. Nu e ușor să construiești o punte uh, rezistență între două sisteme juridice cu diferențe majore, dar cred că parteneriatul strâns între Europa și Statele Unite merită aceste exporturi deosebite, din partea lor și din partea noastră și voi discuta cu secretarul pentru comerț Penny Pritzker chiar în această seară pentru a discuta lucrurile care nu sunt încă rezolvate. Suntem aproape de finalizare, dar e nevoie de eforturi suplimentare și contez pe sprijinul dumneavoastră pentru a încheia uh, discuțiile cu Statele Unite cât de repede și pot să vă asigur că Comisia vă va oferi un debriefing și în legătură cu următoarele etape. Mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumesc, bineînțeles. O să faceți și o declarație în fața colegiului comisarilor mâine dimineață, deci vor exista și elemente suplimentare pe care nu le-ați putut prezenta astăzi. Având în vedere ora înaintată, o să trec direct la coordonatori și la raportori. o să vă rog să treceți, dragi colegi, direct la subiect. Nu e timp uh, pentru uh, multe discuții. Treceți direct la subiect cu ceea ce se întâmplă acum. Uh, oricine dorește să intervină este rugat să se limiteze la două minute și dacă ne mai rămâne timp vom trece la a doua rundă. Uh, dar trebuie să-i lăsăm timp și doamnei comisar. Domnul Vos mai întâi, începând cu coordonatorii. Domnul Vos. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezentare fost uh, foarte curios despre cum uh, veți judeca uh, acest rezultat care nu este ușor de implementat, mai ales în ceea ce privește siguranța națională în SUA și măsurile de drept fundamental pe care am vrea să le vedem implementate. Așa că, în ceea ce privește recomandările Comisiei a fost bine să ne orientăm după această nouă sentință, în așa fel încât să reabordăm de la capăt lucrurile. Chiar dacă nu în detaliu, dar uh, oricât și uh, cât, cu o vedere de ansamblu bună. Dumneavoastră ne-ați prezentat lucrurile în mare și dacă le puteți implementa așa cum ne-ați descris, atunci cu siguranță am făcut un progres mare. Iar în ceea ce privește supravegherea în masă și până la o preluare, a, prelevarea datelor uh, orientată cu, către un obiectiv concret, atunci deja acest lucru este un pas uh, important în plus. Și mai trebuie să găsim și o cale în așa fel încât cetățeanul să aibă posibilitatea de a se face au, auzit și de a primi un răspuns. Ar fi foarte bine să obțineți asta pentru că ar fi clar un uh, pas înainte este acest întreg domeniu cu ale sale limitări în ceea ce privește utilizarea și până la serviciile secrete și posibilitatea de a obține remediere în rândul cetățenilor. Toate lucrurile acestea sună foarte bine în teorie, dar bineînțeles că și detaliile sunt importante mai târziu, însă dacă reușiți aceste lucruri din partea mea, doar felicitări. Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamna Sipal. Birgit? Mulțumesc foarte mult. Am ascultat prezentarea doamnei Iurova și este o bună prezentare a obiectivului unui nou acord. Nu pot decât să sprijin acest lucru și sprijin obiectivul de a asigura drepturile fundamentale, dar a, de a avea și certitudine juridică pentru toți actorii implicați. Însă, la capitolul detalii, au rămas câteva întrebări. care, bineînțeles, trebuie verificate pe mai departe. De exemplu, în ceea ce privește controlul independent. Cine îl face și vreau să știu dacă la nivelul întregii SUA am avea un control independent sau vor exista diferente la, diferențe la nivel federal. Același lucru este valabil și pentru potențialele plângeri. Cui mă adresez, de exemplu, cu o plângere? Există diferențe de la un stat federal la altul sau nu? Cu privire la transparență, noi, uh, la nivel uh, european, avem pe aici, pe acolo, una alta de îmbunătățit, uh, nu mai intru în detalii, dar ce se întâmplă cu accesul la ceea ce este necesar? Necesar pentru cine, de fapt? Pentru industrie? Pentru guvernele naționale? Pentru serviciile de securitate? Și cine stabilește această definiție a ceea ce este necesar, a ceea ce se impune, la un obiectiv abstract, pentru că noi vrem, de exemplu, să combatem terorismul sau cine ar putea dăuna. Bineînțeles că trebuie să facem și o selecție a ceea ce este necesar, a ceea ce se impune și asta este pentru mine o problemă. Și un ultim punct. Vreau să vă întreb cum evaluați amendamentul care a fost depus acum sau care este depus acum în SUA cu privire la uh, recurs. Eu uh, interpretez textul care încă nu a fost uh, preluat că sunt, trebuie să fim de acord cu orice schimb de date, altminteri nu există niciun remediu în justiție, indiferent care este situația juridică din state. Iar bineînțeles că acest lucru ar contraveni uh, Uh, obiectivului preformulat de dumneavoastră, de aceea, din punctul meu de vedere, aici uh, întrebările sunt uh, dificile și nu cred că pot fi clarificate foarte repede. Mi-aș dori un control sau o verificare a acestui text. Ar fi mult mai de dorit așa ceva pentru că dacă pierdem încă un text în instanță, atunci cred că acest lucru ar fi pentru toți participanții cel mai rău rezultat. Mulțumesc, dragi colegi. Întâi o să dau cuvântul coordonatorilor și vorbitorilor care au dorit să intervină. Dacă nu, nu o să vă dau cuvântul pentru că nu prea avem timp. Domnul Kirchhoff nu este aici, deci urmează doamna Indvald. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să-i mulțumesc, domnule comisar. Să întrerupe microfonul. Aș dori deci să-i mulțumesc, doamne comisar, pentru munca sa și să spun că mă bucur că nu sunt în papucii domniei sale, pentru că am moștenit acest dosar de la comisia anterioară și nu cred că vă invidiază cineva. Trebuie să ne uităm la realizări în detaliu atunci când vom primi detaliile, dar am câteva întrebări totuși, pentru că mă întreb Okay. I, I, I really wonder... Mă întreb care este statutul juridic real al angajamentelor primite din partea Statelor uh, Unite. Ați spus pe bună dreptate în introducerea noastră că nu vorbim despre negocieri, nu vorbim despre un compromis, vorbim doar despre o situație prin care Comisia trebuie să judece dacă sau nu Statele Unite oferă suficiente măsuri de protecție, da sau nu? Asta este situația și atunci mă întreb, pentru că în primul rând spuneți că au existat reforme introduse de președintele Obama în ceea ce privește transparența și măsurile de siguranță și așa mai departe. Eu nu știu care este statutul juridic, pentru că, din câte știu, a fost o declarație unilaterală a președintelui, dar asta nu are statut de lege, dar are statut juridic. Vorbiți despre asigurări scrise din partea administrației. Ce înseamnă asta? Plus că peste un an va fi o altă administrație, deci cât valorează aceste asigurări scrise dacă următoarea administrație va fi, să zicem, administrația Trump. Deci, uh, ideea este că toate acestea nu au nevoie de uh, cerințele unei decizii a curții, pentru că curtea vorbește despre o limitare a strângerii de date. Și în toate măsurile de siguranță pe care le-ați subliniat, eu nu văd o limitare a datelor. Apoi vorbiți despre un mediator cu o capacitate reală de a acționa. Ce înseamnă asta? Un mediator care poate să intervină pe lângă NSA? Mie mi se pare greu de imaginat acest lucru. Apoi, angajamentele obligatorii. Vorbiți de semnături la cel mai înalt nivel politic. Dacă americanii sunt serioși în acest sens, atunci vor trebui să dea o lege, dacă chiar sunt serioși dar ideea este că eu nu cred că sunt nici serioși, nici sinceri, pentru că dacă erau sinceri, ar fi uh, adoptat legea privind căile de atac cu mult timp în urmă, într-un mod în care să ofere într-adevăr siguranță uh, cetățenilor europeni și a oamenilor care locuiesc în Uniunea Europeană. Dar ei nu sunt sinceri. Și atunci de ce am considerat că asta este suficient? Uh, Dumneavoastră și Comisia Europeană trebuie să decideți dacă ATA respectă nu doar jurisprudența, deci nu doar cazul Schrems, ci și alte decizii care s-au mai luat după aceea în ceea ce privește supravegherea în masă, dacă respectă jurisprudența, dacă respectă legea, dacă respectă legile pe care le vom adopta în curând, sper, pentru că ne-am pus cu toții de acord în decembrie. Eu nu sunt avocat, nu pot să judec, n-am văzut detaliile, dar trebuie să spun uh, că nu mă liniștește deloc, că trebuie să ne bazăm pe Comisia Europeană să susțină legile Uniunii Europene, pentru că dacă nu o va face Comisia, atunci cine o va face? Și dacă asta nu respectă legile, nu putem fi siguri că uh, Max Schems, un cetățean uh, care e foarte activ, plus o mie de prieteni de-ai lui, nu o să ajungă în instanță și atunci Trebuie să ne asigurăm că uh, toate de- deciziile noastre vor fi susținute de instanță și încă nu sunt sigură de asta. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Ernst. Ja, also vielen Dank erstmal für die Darstellung, auch dass Sie nochmal Bezug genommen haben. Mulțumesc foarte mult. Ați făcut uh, trimitere și la decizia din instanță, al riscăm să uităm. Foarte bine. Și Dumneavoastră vreți să ținem în continuare cont de asta, dar rezultă foarte multe întrebări. Ce facem acum? Adică nu e un acord, nu e o lege, ați spus, este un schimb de înscrisuri, de scrisori cu cine nu știu. Deci pentru mine nu e deloc în clar. Cred că cu nicio altă țară din lume asta n-am mai face un schimb de scrisori ca baza încrederii, mai ales că sunt chestiuni legate de drepturile fundamentale. Și apoi ce vreau să știu de al noastră, limitarea datelor. Cum vă asigurați într-adevăr că există o delimitare știind prea bine că colegii de la NSA au cu totul și cu totul altă abordare și alt acces. Spuneți că orice plângere va fi prelucrată și asta trebuie să facă în primul rând, uh, întreprinderea. Nu cumva conferim uh, sarcini la locul lor? Adică cui conferim aceste sarcini? Celui care protejează datele? Mie nu mi-e destul, deloc în clar ceea ce se va întâmpla. Și apoi, ce se întâmplă cu neeuropenii? Sunt incluși sau nu? Ar fi frumos să știm ce se întâmplă și cu aceștia. Iar în ceea ce privește asigurări specifice în scris, ce să zic, uh, foarte interesant. Uh, încrederea e oarecum uh, limitată, dată fiind experiența. Deci vreau frumos câteva răspunsuri și aici. Și apoi, ce părere aveți despre ce spune Congresul? Avem această nimica toată și dacă nu o adoptăm, ci că nu au chef să adopte un, o lege a uh, uh, apelul în justiție, ni se pune cumva pistolul la tâmplă, suntem uh, șantajați, uh, pentru că oricum am înțeles că aceste lucruri ar fi trebuit să fie uh, acoperite în uh, acordul umbrelă. Eu aș vrea să obțin câteva date precise din partea dumneavoastră. Bun, acum să știți că va vorbi toată lumea, dar vă rog foarte mult să uh, vă limitați la vreo două minute. Oh, Laura, do you want to take floor as the coordinator, please? Two minutes for everyone, please. Două minute de persoană. Okay. Laura. Two minutes. Uh... Două minute, Laura, de la EFDD. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Am nelămuriri mai întâi în legătură cu faptul că de mai multe ori s-a subliniat faptul că se va face o colectare a datelor doar în măsura în care sunt cu adevărat necesare și relevante. Aș dori să știu cum definiți uh, cuvintele necesar și relevant. Deci, lăsați uh, spațiu interpretării și aceste interpretări pot fi riscante, periculoase chiar, deci cred că trebuie să puneți definiții foarte clare a ceea ce este necesar sau relevant pentru a evita abuzurile. Apoi, în al doilea rând, așa cum au spus colegele mele, vorbim despre scrisori înnate la nivelul cel mai înalt instituțional. Eu, în calitate de jurist, nu prea cred că o scrisoare poate avea efecte obligatorii. În măsura în care în America lipsește o lege ce fel de protecție puteți oferi uh, cetățenilor, dar și vorbiți despre căile de atac, dar lipsește o lege. O persoană poate să uh, atace o hotărâre pe baza unei scrisori, din punct de vedere juridic, eu nu înțeleg uh, ce fel de protecție puteți garanta persoanelor, cetățenilor, fie că e vorba de americani, fie că e vorba de europeni. Mulțumesc! Okay, thank you. Mrs. Lauriston, please. Mulțumesc, doamna Lauristin. Thank you, Claude. Mulțumesc, Claude. Doamna Iurova, mulțumesc pentru această prezentare generală. Din păcate, eu n-am obținut o vedere de ansamblu foarte clară. Unde anume în uh, acest nou acord Safe Harbor sunt punctele care ne garantează un nivel de protecție mai ridicat ca înainte. Cu noul caz Shrimp, care să nu fie pierdut uh, din nou deci câteva argumente mai precise ca să înțelegem că într-adevăr sunt uh, clauze de asigurare. Și nu ați făcut niciun comentariu despre căile de atac. Și legea aferentă căilor de atac propusă în Senat, trecută prin Senat, unde se spune că trebuie permise Uh, transferurile de date comerciale. Deci trebuie, fără a periclita uh, siguranța națională. Deci este un fel de contraargument față de restricțiile care îmi persistă. Câteva comentarii așadar și față de această situație creată prin acest amendament. Mulțumesc. Mulțumesc, Mariu. Ian Albrecht. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și eu, doamne comisar, pentru acest, acest briefing în ceea ce privește discuțiile cu uh, americanii, în așa fel încât să există o nouă decizie unilaterală cu privire la aceste transferuri. Impresia mea este că of those provisions laid down, it's hard to really Uh, Înainte de a vedea concret un rezultat, este foarte greu să facem o evaluare în baza ceea ce am primit. Spuneați că trebuie să existe proporționalitate. Spuneați că dreptul uh, cetățenilor care nu sunt americani trebuie recunoscut, dar aceste lucruri nu îmi dau mie o impresie clară cu privire la despre ce e vorba aici. Și atunci uh, răm- îmi rămân două întrebări. Odată în ceea ce privește situația non-americanilor. Și accesul la datele acestora de dragul securității interne. Am înțeles că va exista un fel de mediator care să trateze plângerile lor, dar care este natura depunerii unei plângeri la un ombudsman? cu ce consecințe juridice se va uh, trata o plângere de această natură, este important să răspundem la această întrebare, deoarece a fost uh, un subiect cheie în instanță când am analizat uh, situația juridică din statele membre fără nicio cale de atac pentru cetățeni din afara Statelor Unite ale Americii. Și apoi, când vorbiți despre implementarea FTC, care este evident un element cheie pentru mecanismul Safe Harbor, și pe asta se va baza și noul mecanism este, Spuneți că FTC trebuie să analizeze fiecare cauză în parte, dar cum ne asigurăm de asta? și cum anume trebuie să analizăm aceste, trebuie să fie analizate aceste cauze. Și mai spuneți că există și un mecanism de ultimă instanță care garantează că nu avem doar uh, tratarea conflictelor de ordin strategic, ci și implementarea diferențiată față de ceea ce se întâmplă în Uniunea, în Uniunea Europeană. Aș vrea să știu foarte tare la ce se referă concret acest ultim mecanism sau cum va arăta acest mecanism de ultimă instanță. Mulțumesc. Adaug o întrebare în calitate de raportor pentru acordul de tip umbrelă. Există câteva interfețe cu acordul umbrelă, mai ales în ceea ce privește căile de atac și întrebarea pentru noi este dacă pretențiile noastre vor fi respectate și în acordul umbrelă în ceea ce privește evaluarea situației. Pentru că dacă e un precedent, e și pentru noi. Și avem câteva îngrijorări juridice față de limitarea căilor de atac uh, prin legislație la cetățenie. Să intrați puțin în detaliu, vă rog frumos, dacă aveți în vedere o soluție față de Uh, necesitățile juridice. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Dau acum cuvântul doamnei Stevens. Thank you, Chair. Uh, I'd like to thank, first of all, the... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc, domnule comisar, pentru explicații. Avem însă câteva întrebări. O problemă principală care rezultă din schimbul de date între UE și SUA vine de la faptul că Uniunea Europeană caută o relație bazată pe echivalență și uh, nu ce e adecvat. Așteptăm acum de la americani să preia pur și simplu standardele europene, nu doar pentru cetățenii europeni, ci și pentru uh, resortesanții din terțe state, în ceea ce privește căile de atac? Și apoi, Comisia ar putea să ne explice cum e oferită asistența și cum se implementează alte mecanisme în această perioadă intermediară? Comisarul crede că orice acord cu un terț stat poate, fi, poate să treacă testul instanței sau al viitorului? Și Comisia crede că se aplică un standard mai ridicat uh, față de SUA, comparativ cu alte acorduri între UE și uh, terțe state. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Boni Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru efort și pentru activitatea asiduă. Cred că mergem înainte și sunt foarte optimist. Dar de cealaltă parte am și câteva dubii. Ideea este să nu avem o decizie a Comisiei și un mecanism, ci să avem un întreg amestec de reguli și mecanisme. Este o idee foarte importantă și cel mai bine este să creăm și să implementăm uh, un nou rol al mediatorului la nivel național pentru indivizii care vor să depună plângeri. Dar câteva detalii, vă rog frumos. Nu știu dacă este posibil în acest moment, dar dacă nu, pe viitor, cu privire la ce mecanism ar fi implementat uh, în jurul acestui mediator? Este o idee foarte bună să existe o revizuire comună an de an, dar uh, cum va arăta ea? Și un ultim element se referă la semnele de întrebare. Cu câtă seriozitate putem uh, evalua deschiderea și seriozitatea reprezentanților SUA, nu doar la nivel declarativ, ci în ceea ce privește angajamentele reale și ce fel, ce formulă va uh, căpăta acest angajament. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Weidenholzer. Are cuvântul acum. Fără microfon. Mulțumesc foarte mult pentru aceste clarificări. Comparăm cu situația de acum trei luni și uh, clar s-au făcut progrese importante Nu cunoaștem absolut toate detaliile. Odată este vorba despre faptul că se stabilește respectarea unor drepturi fundamentale. Foarte bine. Și apoi e vorba de caracterul pe care îl are acest, această negociere. Un schimb de scrisori este, în opinia mea, un instrument uh, destul de slab și rămâne de verificat dacă ajunge Bineînțeles că este important să uh, corespundă nivelul de protecție din uh, regulamentul cu uh, privire la protecția datelor. Deci, altfel are nimic, niciun sens. Eu sper să izbutiți, dar nu sunt sigur sau sunt convins uh, că partea americană vrea asta cu adevărat sau vrea totul așa, am câteva dubii fundamentale. Însă dacă lucrurile nu funcționează, măcar uh, vă răspundeți dacă aveți un plan B. Ce faceți după aceea? Eu uh, cred că pentru noi este o întrebare extrem de relevantă. Mulțumesc eu, domnul Lopez Aguilar. Gracias, señor presidente, y me sumo... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să spun că acest schimb de opinii este foarte interesant și foarte util, mai ales în lumina negocierilor în derulare și vreau de asemenea să spun că au fost obținute câteva realizări. Am două întrebări. <coughs> în ceea ce privește completarea, finalizarea negocierilor și în ceea ce privește implementarea noului regulament Safe Harbor în anul 2016 este an electoral în SUA și uh, iată că noi avem uh, un schimb de scrisori cu un președinte la capăt de mandat care nu va mai fi președinte la finele anului. Dincolo de asta, avem de face cu un congres uh, potrivnic. Deci ce facem? Și apoi spuneați uh, că e vorba de nerespectarea acordului Safe Harbor, nu doar prin agenții naționale, ci și prin uh, uh, uh, anumiți indivizi din domeniul privat. Și acest lucru se întâmplă în timp ce în Europa vrem niște garanții. Ce garanții puteți uh, să obțineți în așa fel încât aceste daune să fie prevăzute, preîntâmpinate. Doamna Gomes. Trebuie, în ciuda tuturor uh, problemelor, trebuie să încercați să depășiți sistemul care încălca uh, dreptul european, să obțineți un sistem care nu doar să facă față uh, la Curtea de Justiție, ci să fie cu adevărat funcțional și legal. Aș dori să vă întreb dacă această idee a ombudsmanului ar, ar fi nu doar o persoană cu capacitatea de a rezolva aceste tipuri de plângeri, dar când vine vorba de statele noastre membre, când vine vorba de serviciile de informații, statele membre își lasă serviciile de securitate și informații să facă munca murdară, să spunem, la solicitarea Statelor Unite. Au fost multe cazuri. Tocmai am avut raportul din partea Agenției Drepturilor Fundamentale care spune că nu există niciun control democratic în mai multe state membre, inclusiv în țara mea, în Portugalia. Dorim ca comisia sau cineva să fie foarte activă, să promoveze acest control. Și acum, eh, Spuneți că acest acord internațional s-ar baza pe un schimb de scrisori, dar vă întreb dacă statele membre vor considera acest acord ca fiind obligatoriu, chiar dacă e semnat de domnul Juncker, domnul Tusk și de eh, președintele eh, Obama. Credeți că statele membre vor considera acest acord ca fiind obligatoriu de aplicat? Vor considera acest angajament suficient de ferm? Thank you very much. Um, may I just say briefly, handing uh, the floor back to you. Mulțumesc, atunci o să vă dau înapoi cuvântul dumneavoastră, doamna comisar. Foarte mulți colegi am vorbit despre eficacitatea acestui acord. Deocamdată nu avem nimic înscris, bineînțeles, pentru că nu ați putut să prezentați încă propunerea uh, în fața colegiului, ceea ce se va întâmpla mâine și o să rog colegii să se gândească pentru că toată lumea evaluează exact ce se spune acum, dar există neclarități. Nu înțelegem care este valoarea mediatorului, care este statutul diverselor propuneri. și nu o să mai accept alți vorbitori, pentru că oricum nimeni nu mai era pe listă, dar o să spun foarte pe scurt. Una din ideile care mi-au venit atunci când vorbeau colegii, cineva pe din sală, dar nu, nu erați pe listă. Uh, aveți răbdare și o să vă uh, dau cuvântul în viitoarea dezbatere. I've got two proposals. One is um, to am două propuneri. În primul rând să ajutăm uh, Comisia și pe noi și să avem o audiere specială cu reprezentanți SUA și cu reprezentanți UE care să fie transparentă și deschisă. Deci să se prezintă aici, să vedem care este valoarea, ce înseamnă ombudsmanul, spre exemplu. Uh, oamenii vor fi ajutați cu căile de atac, sau poate ar trebui să avem și o rezoluție uh, a Parlamentului pentru a ajuta atât Comisia cât și pe noi, pentru că este un tip destul de bizar de procedură. Nu este un acord internațional. It's a very strange hybrid. Este un hibrid, practic, și am vrut să menționez aceste două lucruri și o să le propun la reuniunea coordonatorilor de mâine. Deci, doamnă comisar, dacă ați putea să răspundeți la întrebări. Mulțumesc foarte mult. You're on. It's on. It's on. <laughs> Sorry. It's off again. Should I press it? Yes. Uh, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor. Mă așteptam să nu găsiți uh, descrierea mea ca fiind suficientă și am spus la început că va trebui să vă dau o idee generală. Unii dintre dumneavoastră ați spus că sunteți avocați și avocații întotdeauna vor să vadă formularea exactă, textul în sine, pentru că diavolul se ascunde în detalii și în formulezi. așa încât îmi cer scuze încă o dată pentru acest punct de informare generală pentru că deocamdată nu pot să vă împărtășesc mai multe detalii. Dar o să încerc să răspund în măsura posibilului. Bineînțeles, ați întrebat dacă am încredere în omologii noștri din Statele Unite. O să încep cu asta. Trebuie să avem încredere. Dar în același timp spun și că trebuie să verificăm. Ceea ce am căutat a fost, mai ales în domeniul limitărilor, limitarea accesului la date pentru agențiile internaționale de securitate. Deci am solicitat o descriere foarte exactă a limitărilor, modul în care acestea derivă din legislația națională Vedem aceste limitări eh, descrise în directiva prezidențială numărul 28, care stabilește în mod clar excepțiile atunci când, securi- când autoritățile de securitate națională pot avea acces la date. Dar acesta este unul din lucrurile pe care le-am solicitat și am primit o descriere detaliată a acestor limitări. Iar ceea ce Înțeleg uh, partenerii americani prin necesar și proporțional. Pentru că asta este terminologia noastră. Ei folosesc o terminologie diferită și trebuia să clarificăm pe deplin ce se înțelege prin aceste cuvinte. Deci avem această descriere care aduce un text foarte detaliat în ceea ce privește accesul uh, customizat și uh, targetat care are prioritate asupra accesului de masă care se poate întâmpla în cazuri rare, de fapt în trei împrejurări. Dacă accesul customizat nu este posibil din punct de vedere tehnic sau operațional, sau dacă văd o tendință foarte periculoasă care are nevoie de un acces mai larg. Dar în uh, negocierile noastre le-am spus partenerilor uh, americani că acest uh, acces direct și restrictiv trebuie să fie prima prioritate. Deci pentru noi este o îngrijorare foarte mare și am vrut ca lucrurile să fie descrise foarte clar de către partenerii americani. Dar această descriere este una. Celălalt lucru este modul în care ni se permite să verificăm. Și tocmai de aceea am spus foarte clar la început că avem un angajament clar din partea Comisiei că va trebui să facem verificări continue și vom face asta prin raportul anual la care vor contribui și agențiile naționale de securitate și vom face asta prin verificarea cu companiile și cu numărul de solicitări pe care le-au primit și la care au trebuit să răspundă. Vom folosi și alte canale pe care le-am mai uh, folosit, uh, pe care le-am menționat, rapoartele din presă, Uh, ONG-urile, societatea civilă cu care v-am întâlnit când am fost la Washington și ne-am pus de acord să folosim și informațiile oferite de ei. Deci eu consider că aceasta este cea mai dificilă problemă, pentru că serviciile secrete au drept caracteristică principală secretoșenia, deci nu pot să ne împărtășească cazuri uh, exacte și nu putem verifica dacă s-a aplicat proporționalitatea și necesitatea. Tocmai de aceea am salutat uh, această inițiativă de a crea un mediator care, la solicitarea noastră, va trebui să fie foarte sus în ierarhia administrației americane, care să îndeplinească cerințele puternice din partea noastră, că trebuie să fie independent ca funcție, trebuie să aibă autorizația să solicite organizațiilor de informații informații legate de cazuri concrete. Deci, în continuare, suntem în discuții cu americanii pentru că acest mediator a fost oferit drept opțiune destul de recent. Și acesta este unul din subiectele pe care trebuie să le finalizăm în uh, discuțiile noastre, dar vă asigur că da, în cazul în care vom folosi acest uh, mediator, insistăm să avem un mediator cu competențe juridice clare care să poată să investigheze și să răspundă la uh, solicitările persoanelor individuale care au senzația că datele lor au fost încălcate și uh, intimitatea lor a fost de asemenea încălcată de organismele de securitate națională new safe harbor as such în ceea ce privește noul safe harbor, n-aș vrea să-i spun așa, pentru că vrem să folosim un alt nume pentru acest uh, aranjament nou. Este clar, nu doar din decizia curții, ci și din concluziile noastre anterioare, că avem nevoie de un aranjament nou. Cu alte cuvinte, să facem lucrurile din nou și mai bine, Decizia curții ne ajută ca un uh, jalon clar. De ce avem nevoie de asta? Pentru că avem un volum foarte mare de date care se transferă de la, din Uniunea Europeană către SUA și un volum foarte mare de afaceri depinde de asta și atunci trebuie să găsim uh, aranjamente noi, dar mult mai sigure. Ați întrebat dacă facem același lucru și cu alte țări terțe. Bineînțeles, atunci când luăm decizii de adecvare în ceea ce privește țara terță, că există protecție echivalentă sau adecvată ca cea pe care o avem în UE, trebuie să ne asigurăm că această afirmație este și adevărată și tocmai de aceea trebuie să folosim orice cale posibilă pentru a avea un angajament clar și obligatoriu din punct de vedere juridic uh, din partea partenerilor americani administrației americane că vor exista suficiente măsuri de siguranță pe teritoriul american, astfel încât să fie posibil să se evalueze ca fiind esențial echivalente aceste măsuri, pentru că asta cere decizia curții. Deci, nu căutăm o protecție identică Așa cum am spus și la început, ne aflăm într-un domeniu foarte dificil în care încercăm să conectăm două sisteme juridice complet diferite, dar solicităm niște garanții suficient de puternice pentru a putea lua o decizie responsabilă în ceea ce privește adecvarea protecției datelor pe teritoriul american. Tocmai de aceea solicităm partenerilor americani cea mai puternică formă cu putință de angajament obligatoriu din punct de vedere juridic și unii dintre dumneavoastră au spus că o scrisoare nu pare să fie suficientă. Înțeleg pe deplin acest lucru, dar vreau să vă atrag atenția asupra întregii structuri a documentelor uh, pe care le va conține sistemul, pentru că în primul rând avem Așa, noi, în calitate de comisie, avem niște cerințe stabilite foarte clar, la care instituțiile americane trebuie să răspundă prin aceste scrisori semnate de cea mai uh, înaltă persoană din ierarhie, persoana situată cel mai sus. Aceste scrisori vor fi uh, considerate de către noi ca fiind obligatorii din punct de vedere juridic unii dintre dumneavoastră au vorbit despre alegerile din SUA, dar nu avem altă alegere decât să așteptăm continuitate. We will have to suspend. Dacă nu, atunci va trebui să suspendăm acest sistem. Asta e foarte clar. Dar acum lucrăm cu administrația actuală și cred că facem ceea ce trebuie solicitând semnătura celui mai înalt oficial. Apoi urmează decizia de adecvare. Și o să vă reamintesc încă o dată. Asta va fi o decizie unilaterală. The Commission through the process of comitology which will, uh, which will făcută de, de comisie printr-o procedură de comitologie susținută de colegiu. Și credeți-mă, asta este una din cele mai serioase decizii pe care le voi propune, pentru că a lua o asemenea decizie va însemna să fi parte din responsabilitatea pentru ce se întâmplă de partea cealaltă a Atlanticului. Dar avem nevoie de o asemenea decizie care va trebui să fie construită pe încredere. Și încă o dată, o să spun încredere care trebuie să fie urmată de verificări continue. People asked about the... Uh, Doamna Sipal a întrebat despre jurisdicția federală sau a statelor uh, membre ale Statelor Unite. Uh, deci este clar că ombudsmanul trebuie să fie competent pentru întregul stat federal. În ceea ce privește uh, căile de atac, mm, legea în America va fi adoptată curând. După cum știți, pentru noi adoptarea acestei uh, legi privind căile de atac este o condiție. Bineînțeles, depindem de situația politică, dar sper că această lege va fi adoptată rapid. mi ați întrebat pentru cine se va aplica această lege, nu doar pentru cetățenii europeni, ci și pentru cetățenii unor țări terțe. Știu că serviciul juridic a pregătit un, uh, al Parlamentului a pregătit un aviz în acest sens și vom răspunde la acesta. Uh, într-adevăr, trebuie să acordăm mai multă atenție acestui aspect. În ceea ce privește limitările, am răspuns, cred, deja că încercăm să căutăm formularea cea mai precisă posibilă în legătură cu limitele care vor fi stabilite pentru sistemul specific de tip Safe Harbor și repet că doar uh, în timp vom vedea cum funcționează sistemul, de aceea îl vom monitoriza cu multă atenție. Și dacă observăm că noul sistem nu funcționează bine, va exista o clauză de suspendare foarte clară care va spune că dacă sistemul nu funcționează și nu se respectă angajamentele de către partea americană, suspendăm uh, sistemul, mecanismul. Ați cerut să se descrie mai precis procedura și procesele care vor fi aplicate în cazul plângerilor, așa cum am spus. Prima soluție posibilă va fi ca cetățenii, uh, cetățenii americani sau uh, cetățenii vizați să se poată adresa firmelor uh, conform experiențelor de până acum. Marea majoritate a acestor plângeri au fost realizate la nivel de uh, firmă vizată. Dar există și alte căi de atac dacă nu funcționează acest prim resort, autoritățile de protecție a datelor um, vor, se vor putea implica și un sistem alternativ de rezolvare a disputelor va fi um, disponibil și există și Comisia Federală pentru Comerț care va putea fi sesizată. Unii ați întrebat despre competențele acesteia. Nu putem decât să respectăm uh, prerogativele uh, discreționare ale acestei Comisii Federale de Comerț, care se ocupă de aspecte strategice, nu de cazuri individuale. Deci dacă um, Comisia Federală de Comerț nu rezolvă plângerea, am creat Comisia de Arbitraj ca soluție de ultim uh, resort. Dar uh, acum trebuie clarificate și aceste lucruri mai, uh, mai mult. Am uitat ceva? Președintele roagă interpreții să mai rămână câteva minute și doamna Intfeld. Intfeld dorește, are o intervenție suplimentară. Foarte pe scurt. Avem un sentiment de deja vu. Am avut discuții similare atunci când uh, discutăm despre acordul PNR cu Statele Unite și Statele Unite ofereau undertakings, um, care sună pentru mine ca niște asigurări scrise. Am spus că nu e suficient și, de altfel, tribunalul a refuzat așa ceva. Deci, vă rog, haideți să nu repetăm aceleași greșeli. Dacă facem greșeli, să facem unele noi. Nu tot aceleași. Pe le-am făcut deja. Trebuie să știm care este statutul juridic, clar. Dar știm cu toții care e diferența dintre un undertaking și o asigurare scrisă. E întrebare de examen, nu? Domnule Breton, mulțumesc domnule președinte și domnule Breton, cu amabilitate mulțumește și interpreților. Doamnă comisar, e foarte important că veniți astăzi să ne vorbiți despre consecințele hotărârii Schrems, pentru că acesta a dus la luarea de poziții de către instituția pe care o reprezentați. Deci Eh, e normal să veniți să vă justificați azi aici. Ați încercat să ne dați asigurări, dar eu sunt îngrijorat. Când, eh, atunci când comisia eh, a pierdut prima vată, data a pierdut tocmai pentru că a avut prea multă încredere în sistemul american și acum o luați de la capăt. N-ați obținut decât un schimb de scrisori foarte vag și ne explicați că totul merge bine, că lucrurile sunt pe calea cea bună. Eu nu cred că e așa, doamnă comisar. Eu cred că această țară este într-adevăr o partener al nostru, dar a practicat supravegherea în masă și uh, e foarte hotărâtă să continuă să o facă. Și atâta timp când nu va exista o lege americană votată, clar, nu voi primi asigurări. Vă mai spun și că uh, am fost și eu personal la Washington, la Casa Albă, m-am întâlnit în cadrul unei misiuni parlamentare cu funcționari americani. Am discutat cu ei despre această hotărâre și consecințele pe care doresc ei să urmeze acestuia. Nu m-am întâlnit cu președintele Obama, dar pot să vă spun că ei nu doreau să coopereze mi-au vorbit despre suveranitatea americană, Americii și mi-au făcut să înțeleg că aveam nu trebuia să facem presiune asupra lor. Aceasta e realitatea, doamnă comisar, așa că vă pun o întrebare care e foarte importantă pentru mine. Nu sacrificați protecția datelor personale în uh, Uniunea Europeană doar pentru că doriți să se semneze TTIP-ul? Acum câteva observații finale și să încheiem. Și președintele urmă, mulțumește din nou interpreților pentru minutele suplimentare acordate. Deci, uh, vă rog să vă apropiați de final, spune domnul președinte comisarul. Pentru a răspunde la ultima întrebare, nu, nu sacrificăm protecția datelor personale pe altarul tratatului uh, transatlantic de comerț și investiții. Principalul nostru obiectiv este să garantăm o protecție echivalentă a uh, datelor pe teritoriul american. Din cauza faptului că noi nu avem jurisdicție acolo, trebuie să ne bazăm pe autoritățile americane, să contăm pe ele pentru a aduce garanțiile și pentru a oferi um, protecția necesară. E frustrant pentru mine dacă am dat impresia că aceste discuții au fost ușoare. Nu au fost deloc ușoare, din potrivă au fost foarte, foarte dure. Și chiar după discuții dure pot să spun că trebuie să avem încredere, dar trebuie să stabilim reguli care ne dau cât mai mult posibilitatea să verificăm cum funcționează sistemul american și să obținem garanții într-una că se asigură o protecție efectivă. Asta am încercat să facem. Și încă o dată, dacă nu funcționează în practică, dacă constatăm că după o vreme sistemul nu funcționează în practică, sunt gata să propun suspendarea acestui sistem. Pentru că acest sistem trebuie să fie robust. Nu trebuie să fie o capcană pentru datele venite din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult. Este o situație puțin extraordinară ca Comisia să aibă acest rol să discute o serie de lucruri cu Statele Unite. Mâine veți discuta uh, poziția dumneavoastră în Colegiul de Comisar. Noi uh, suntem de acord în legătură cu rolul nostru politic. Dorim să fim implicați la nivel înalt. Deci, propunerile pe care le-am făcut mai devreme, um, cred că suntem de acord cu ele. Dorim să fim implicați în fiecare etapă și asta vă ajută, de fapt. Pentru că oarecum vă forțează, vă, vă, vă, vă dă mai multă um, um, greutate. Și noi, bineînțeles, răspundem în fața cetățenilor în legătură cu aceste lucruri. De aceea Parlamentul dorește să fie implicat. Deci asta voi propune coordonatorilor mâine, să vedem care e părerea lor și apoi întreaga comisie se va pronunța. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezentarea făcută. Succes mâine Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc colegilor pentru prezență și implicare la ambele părți ale ședinței.